Bună dimineața, dragi colegi. Reluăm ședința plenară și vom începe această dimineață cu primul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre declarația Comisiei cu privire la pregătirea summitului ONU pentru acțiuni climatice și a summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă care va avea loc la New York. Pentru început, voi da cuvântul pentru a deschide această sesiune domnului comisar. Îl salutăm de altfel domnul comisar și și mulțumesc cu această ocazie pentru prezența dumnealui în plenară. Aveți așadar cuvântul domnule Miguel Arias Caniete. Domnule președinte, distinși europarlamentari, este o plăcere să mă aflu aici în cursul acestei dimineți, pe măsură ce ne pregătim pentru acest summit privind uh, măsurile climatice și obiective durabile. Și în acest sens, pe 11 septembrie s-a adoptat o rezoluție comună cu Consiliul și Parlamentul în pregătirea acestui summit pentru a prezenta și reprezenta Uniunea Europeană și angajamentul nostru de a accelera ambițiile noastre climatice. Nivelul ridicat de participare a liderilor la acest summit, inclusiv președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, va permite Uniunii Europene să explice în mod uh, coerent care este poziția Europei și încotro vrea să se îndrepte. Pentru că Europa are o istorie de ambiție, de determinare și totuși este vorba în egală măsură despre o serie de abordări necesare și pentru statele membre, pentru propriilor valori și măsuri în Europa ne vom, poziția Europei se va sprijini pe următoarele Europe, și anume progresele solide înregistrate în ceea ce privește pregătirea strategiei noastre pe termen lung pentru a asigura neutralitatea climatică până în 2050. În al doilea rând este vorba des, despre contribuțiile noastre naționale realizate prin măsuri amănunțite și autoritățile noastre și, în al treilea rând, planificarea și organizarea actualei punere în practice, precum și adecvarea constantă a țintelor noastre. În iunie anul acesta, o mare parte a liderilor europeni și-a exprimat sprijinul pentru propunerea Comisiei de a transforma până în 2050 Europa un teritoriu fără uh, efecte climatice și acest lucru reprezintă un progres excepțional dacă ne gândim la cât de mare este provocarea. Uniunea Europeană a avut și are din 1990 ținte din ce în ce mai ambițioase în materie și nu ne vom opri aici. Uniunea Europeană și-a redus între 1990 um, și 2017 cu 20% emisiile în condițiile în care PIB-ul a crescut cu 58%, aplicarea deplină a legislației până care a fost adoptată cu un sprijin foarte larg în Consiliul și în Parlamentul European, va permite până în 2030 o reducere cu încă 23% din 2018 până în 2030 a acestor emisii, deja deci două ori mai repede. Adoptarea obiectivelor pe 2050 împreună cu mecanismele de guvernanță pe care le-am aplicat ne vor permite să continuăm această cursă accelerată și să facem acest lucru treptat pentru a ajunge la neutralitatea climatică. Odată puse în practică aceste măsuri, credem că măsurile pentru 2030 vor permite Uniunii Europene să-și reducă nivelul de emisii de gaze cu efect de seră cu 45% față de nivelurile din 1990 adică mai mult decât obiectivele Uniunii Europene și contribuțiile sale naționale pentru a reduce emisiile cu cel puțin 40% până în 2030. Țintele prevăzute pentru 2030 vor produce efecte dincolo de 2030 și vor permite Uniunii Europene să meargă în direcția pozitivă până în 2050 și în același timp Uniunea Europeană își folosește deja bugetul pentru a se asigura că investițiile sunt aliniate și au o contribuție activă la țintele climatice. Avem o țintă în actualul buget al Uniunii Europene care se ridică la 100 de miliarde de euro pe perioada 2014-2020 pentru a susține tranziția către economie cu emisiile de carbon. Ei bine, este extrem de important că se discută în Parlament și în Consiliu acest aspect și de aceea Comisia a propus ca 25% din valoarea totală a bugetului adică 328 de milioane de euro, să fie alocate măsurilor de climă, restul să fie compatibile cu uh, țintele noastre în materie de climă. Tranziția către o neutralitate climatică este însoțită de o mare provocare în materie de investiții, o provocare care trebuie să facem față în următorii ani. Investițiile în sisteme curate de energie, în mobilitate curată, menținerea uh, și reabilitarea terenurilor noastre, astfel încât să ne asigure nu doar fibrele și alimentele de care avem nevoie, ci să ne permită în același timp să absorbă uh, aceste gaze cu efect de seră. Știm prea bine că aceste investiții depășesc capacitatea creditelor din sectorul public și că sectorul privat va juca un rol major în acest sens. Pentru a atrage suficiente investiții private, Uniunea Europeană deja pune în practică și prevede o serie de condiții și stimulente pentru investitori de a finanța proiecte aliniate țintelor climatice, cum ar fi planul Uniunii Europene în materie de măsuri de finanțare a creșterii durabile, precum și un pachet legislativ corespunzător. Trebuie să ne concentrăm și pe rezistență și pe adaptare și pe reducerea calamităților atât în Europa și în afara Europei și astfel vom putea să exploatăm uh, strategia europeană, munca deja depusă în uh, eforturile noastre internaționale în materie să ne susținem țările partenere. E bine, Uniunea Europeană își accelerează cooperarea uh, la nivel financiar și tehnic cu toate țările, pentru că la nivel nivelul sprijinului vor fi esențiale, contribuția națională și o serie de alternative precum eficiența energetică, dezvoltarea rurală, silvică, urbană, energie regenerabile. UE este principal donator în materie de asistență umanitară cu 4,57 miliarde în 2018 este în același timp și principalul donator în materie de finanțare pentru climă. Asigură peste 40% din finanțarea măsurilor în materie, iar UE, prin statele sale membre, și-a dublat uh, contribuția și a depășit 20 de miliarde de euro fiecare an. Uniunea Europeană își continuă angajamentul de a continua uh, solicitarea de finanțare în domeniul și uh, de a finanța în continuare uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Uniunea Europeană are acorduri comerciale cu clauze obligatorii um, care vor continua să uh, prevadă deci obligații de în ceea ce privește protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. În Europa ne facem partea noastră. Am acționat și con- vom continua să acționăm. Însă pentru a ne a- atinge obiectivele trebuie să facem mai mult și să acționăm mai repede. Um, avem un mesaj puternic de comunicat la acest uh, summit. Um, tocmai acesta, că trebuie să facem mai mult. De asemenea, știm că uh, ambiția noastră trebuie să fie consolidată, eforturile noastre trebuie să fie accelerate. Am făcut parte din uh, acest efort în ultimii ani uh, și nu la summitul de la New York nu vom putea ajunge decât la concluzia că este nevoie de mai mult. În urma alegerilor Parlamentului European și orientărilor politice ale doamnei președinte de, uh, aleasă uh, a Comisiei, Um, ajungem la concluzia că trebuie să continuăm cu hotărâre și cu forță. Ne așteptăm să continuăm să luăm acțiuni îndrăznețe bazându-ne pe um, realizările noastre de până acum, astfel încât într-un viitor nu foarte distant să reușim să creăm o economie și o societate moderne um, responsabile din punct de vedere al uh, mediului. Acest lucru ne va permite să evităm uh, dezastrul climatic care ne-ar uh, ne-ar aștepta dacă nu am acționa. Acum, summitul în ceea ce privește dezvoltarea durabilă este unul foarte important. Este un uh, for la nivel înalt. Comisia salută că șef de stat și de guvern, cu toate părțile interesate relevate, relevante, vor putea revizui progresele pentru prima dată în implementarea agendei 2030 și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Summitul va oferi orientări și recomandări politice pentru a accelera către atingerea acestei agende. Va avea loc o declarație politică ce va solicita um, acțiuni uh, crescânde și mai rapide se va face apel la menținerea integrității agendei 2030 și la atingerea ODD-urilor. Mai ales vor exista formulări privind schimbările climatice, acordul de la Paris și implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile. Vor fi formulări mai concrete uh, în ceea ce privește protecția mediului, de exemplu ecosistemele marine, uh, dar și uh, consumul ecoresponsabil în ciuda acțiunilor semnificative în, în întreaga lume, ritmul actual nu este suficient pentru a se atinge obiectivele. Unele tendințe sunt chiar uh, negative. Pierderea biodiversității, schimbările, um, emisiile de CO2, uh, um, pierderea de ecosisteme. Și există, uh, în plus, țări care încearcă să se distanțeze de obiectivele de dezvoltare durabilă și de acordul de la Paris. Uh, Stimați membri, vă, vă mulțumesc uh, pentru sprijinul neîntrerupt pentru acțiunea mm, împotriva schimbărilor climatice, ceea ce ne-a permit, ne-a permis uh, să uh, acționăm și să fim și lideri față de partenerii noștri internaționali. Asta, la asta se așteaptă tinerii de la noi, inclusiv generația tânără care se mobilizează în întreaga Europa și în întreaga lume pentru un viitor mai bun. Mulțumesc, domnule președinte! Obrigado. Mulțumesc domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră și mulțumim în egală măsură și pentru informațiile prezentate referitoare la mesajul pe care Comisia Europeană dorește să-l transmită cu ocazia acestui summit de important de la New York și, practic, acesta va fi și subiectul discuțiilor noastre. Vom da cuvântul colegilor noștri, însă voi da mai întâi cuvântul doamnei McGuinness Doamna vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim, și, domnule comisar. Îmi dau foarte eh, bine seama că secretarul general al Națiunilor Unite a spus că trebuie să venim cu un plan de măsuri și nu cu discursuri și ce putem face mai bine în cursul acestei dimineață să ținem un discurs în care să afirmăm angajamentul nostru de a ține angajamentele pe care și le-a asumat Uniunea Europeană, dar și pentru a recunoaște că, deși știm să vorbim, nu prea eh, trecem la treabă și nu prea obținem rezultate și deci este foarte clar că există patru ținte de dezvoltare durabilă, unde practic se înregistrează regrese, dezvoltarea durabilă, subiect, obiectivul numărul 2, foametea. Acolo se făceau progrese foarte mari, dar când FAO a tras atenția și FAO că regresăm și avem 80 de milioane de oameni care nu au suficient mâncare, din ce în ce mai multe diferențe foarte mari, la capitolul biodiversitate, de asemenea și climă, nu am impresia că luăm măsuri care să ne permită să respectăm și să atingem aceste ținte. Dați-mi voie să mă refer la problema foametei, pentru că este literalmente o problemă serioasă aceasta înfometării și este o mare dificultate dacă vrem să asigurăm o coerență a politicilor atât în Europa cât și pe plan mondial. Raportul Lanzov, pe care îl cunoaștem foarte bine și despre care s-a vorbit, vorbea despre o intensificare durabilă, dar știm cu toții chiar și aici că nici măcar în Parlament nu suntem de acord ce înseamnă această intensificare durabilă sau cum ar putea să arate. E nevoie să aprofundăm deci discuțiile în Parlament la nivel de comisii pe aceste subiecte și unul dintre lucrurile pe care sper că noul Parlament care se află acum în sesiune va permite o mai bună coordonare între comisii Referitor la aspectele climatice, știm că există probleme foarte mari la orizont și că, da, generațiile tinere fac eforturi și ne împing de la spate, ne obligă să facem mai mult, dar trebuie să ne testăm și pe noi și generația tânără și să fim pregătiți pentru noile modele de consum, pentru noua, noul tip de cerere și să facem față împreună uh, acestor uh, provocări și să atingem obiective globale. Pentru a uh, specifica două chestiuni la nivel de oceane și de um, Uh, aspecte terestre. Trebuie să facem o presiune asupra colegilor de la ONU și să le spunem că dimensiunea multilaterală este esențială. Nenorocirea este că acum această dimensiune multilaterală este tot mai slabă decât când am asumat noi aceste ținte și cred că trebuie să recunoaștem că atât în Europa și în întreaga lume este nevoie să facem schimbări cât se poate de mărți și în calitate de lider de delegație. Voi insista foarte tare pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc foarte mult și o să dau acum cuvântul doamnei Miriam Dali. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Uh, summitul ONU privind acțiuni climatice și summitul pentru uh, uh, obiective, atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă sunt esențiale pentru provocările cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană trebuie să cadă de acord asupra unui plan uh, de uh, acțiune care să fie suficient de ambițios și care să se asigure că va avea loc uh, tranziția ce trebuie să aibă loc. De asemenea, trebuie alocate mijloacele aferente și uh, aborda, um, adoptate politicile orizontale necesare. Uh, Așa cum e situația acum, dacă s-ar respecta toate angajamentele prevăzute pentru 2030, nu, am, uh, nu ar fi suficient pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris. Uniunea Europeană are potențialul și datoria de a acționa în mod ambițios înainte de 2030 și să adopte și să implementeze o viziune pentru un uh, mediu uh, neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2, Um, până în 2030. Trebuie, pentru asta însă va fi nevoie de planuri de acțiune care să arate cum strategiile uh, vor fi într-adevăr puse în aplicare. Va fi nevoie de schimbări în transport, uh, construcții, silvicultură și nu numai. Schimbările climatice sunt o provocare globală, iar soluțiile trebuie și ele să fie globale. Însă Uniunea Europeană trebuie să continue cu rolul său de lider furnizând în același timp sprijin țărilor cele, cele mai um, vulnerabile, afectate cel mai puternic de schimbările climatice. Ca parte a delegației Parlamentului European la summit, aș dori să aud o voce europeană puternică care nu se, ter- nu se teme de programe ambițioase. Um, angajamente slabe ar submina um, nu numai Um, economia noastră, um, dar și toate angajamentele noastre, și, dar și viitorul um, generației tinere. Uniunea Europeană nu trebuie să se ferească de propriile sale responsabilități. Obrigado, Miriam. Tem agora a palavra uh, Maria Soraya Rodrigues. Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Rodrigues Ramos. Eh, domnule comisar, da, într-adevăr, schimbările climatice, după cum s-a demonstrat, nu mai reprezintă o problemă ideologică, ci pur și simplu de supraviețuire și trebuie să acționăm rapid, urgent și să adoptăm o serie de decizii și măsuri fără precedent în istoria noastră, pentru că dacă nu vom face acest lucru, lumea se, lumea se îndreaptă către o creștere Uh, a temperaturii cu mai mult de 3 grade până la sfârșitul acestui secol și asta înseamnă că vom fi pierdut orice ocazie să intervenim, însă acum încă putem. Motiv pentru care acest apel care a fost făcut de către Secretarul General al Națiunilor Unite pentru săptămâna viitoare, care este până la urmă săptămâna cea mai importantă a Națiunilor Unite, se face, există un summit, se ține un summit uh, care vorbi despre dezvoltare durabilă și acțiuni climatice și face acest apel care este esențial, pentru că face acest lucru într-un moment esențial și asta într-un an în care toate părțile semnatare acordului de la Paris trebuie să vină și să-și prezinte angajamente la nivel național, angajamente concrete de decarbonizare pentru a evita această creștere a temperaturii și pentru ca în 2050 să nu ajungem să depășim un grad și jumătate de creștere a temperaturii și în egală măsură se întâmplă acest lucru într-un moment în care anul acesta am văzut uh, în ce mod uh, dezastrele climatice sub formă de secete și inundații au ținut uh, prima pagina ziarelor în fiecare zi. Uniunea Europeană poate să aibă o poziție fruntașă în această schimbare. Vorbim despre un summit unde nu se vor conține discursuri și unde trebuie să se prezinte măsuri concrete, Uniunea Europeană poate face acest lucru și a asumat un angajament clar ca până în 2050 să fie neutră din punct de vedere climatic. În această instanță, aici, la Parlamentul European, președinta desemnată a Comisiei ne-a anunțat prima lege climatică europeană, o mare ambiție politică însoțită în egală măsură și de o mare ambiție de finanțare și a anunțat faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să se transforme parțial într-o bancă a investițiilor climatice. Cred de aceea că în calitate de membru al delegației Parlamentului European care va participa la acest summit, trebuie să fim conștienți că astăzi, la scară planetară, când vorbim de multilateralism, numai Uniunea Europeană poate să aibă un rol fruntaș și să conducă acest proces de schimbare. Putem acest, putem acest lucru și chiar cred că este datoria noastră să-l facem. Vă mulțumesc! Um Dăm cuvântul colegului nostru Bas Eichhout, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar. În această vineri uh, vom asista la începutul unei săptămâni de acțiune, de acțiune uh, mondială, uh, la care vor participa foarte mulți cetățeni Cetățenii au mai făcut uh, asta, încă în continuare solicită mai multă acțiune climatică în care să se implice și Europa. Și ca să fiu sincer, domnule comisar, îmi dau seama că poate asta este una dintre ultimele dumneavoastră plenare, însă, sincer vorbind, um, um, bănuiesc că ați văzut că discursul dumneavoastră legat de acțiunea climatică nu s-a schimbat prea mult în ultimii uh, doi ani. Ne-ați tot zis de pachetul 2030, uh, dar tot n-am ajuns la neutralitate climatică și, până la urmă, tot continentul trebuie să să facă ceva. Dar nu cred că acesta este discursul pe care îl vor oamenii. Oamenii vor mai multă acțiune, vor ca politicienii să asculte de uh, ceea ce spun oamenii de știință. Or asta nu faceți. Oamenii de știință ne spun că mai avem 10 ani la dispoziție ca să ne asigurăm că ne putem pregăti pentru o nouă economie și noi trebuie să dăm rezultate în legătură cu asta. Asta înseamnă că Europa trebuie să-și sporească ambițiile. Și cred că există oarecare schimbare cu potențiala nouă comisie, însă chiar trebuie să știm ce uh, vor face uh, noi politicieni, uh, care va fi rolul lor în schimbarea climatică. Pentru că dacă vorbesc cu oamenii din direcția noastră generală, nu simt acest sentiment de urgență. Da, înțelegem că va exista o lege pe mediu și după aia un lung șir de deliberări pentru a vedea ce facem cu această lege. Noi trebuie să ne sporim ambițiile cel puțin minus 55% până la anul când uh, începe uh, ceea ce s-a hotărât la Paris. Adică uh, trebuie să facem ceva pentru că dacă nu, oamenii pe, de pe stradă vor fi din nou dezamăgiți de ceea ce facem noi și din nou dezamăgiți de Europa. Mulțumim, dăm acum cuvântul uh, domnului Bardela, un minut. Merci, monsieur le président. Monsieur Antonio Guterres, la... Uh, mulțumesc că uh, actualul secretar al Națiunilor Unite, domnul Gutierrez, a spus uh, că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie continuată. Însă bunele discursuri nu ne mai ajung. Trebuie să existe și acțiune. Organizațiile internaționale, FMI, Banca Mondială poartă până la urmă o mare responsabilitate pentru sistemul ecologic prădător în care noi trăim. Sunt practic organisme care au dus mondializarea la cote absurde. Vorbim despre liber schimb, care a fost mereu uh, încurajat, chiar dacă asta poluează mările, uh, oceanele și așa mai departe. Uh, ce să zicem de Uniunea Europeană care va favoriza un uh, dezastru agricol, sanitar și ecologic, semnând un tratat comercial cu Mercosurul? trebuie să spunem foarte clar că în context mondial și european există în continuare ipocrizie care domnește la toate nivelurile ar trebui uh, pusă uh, în discuție de reglementarea comercială care continuă să susțină un astfel de uh, sistem. Mulțumesc. Obrigado. agora a palavra nossa colega Ana. Mulțumim. Uh, dăm cuvântul doamnei Ana Zalewska pentru un minut. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowne koleżanki i koledzy. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Domnul comisar a tot vorbit despre ambiții, despre hotărâre, însă, în egală măsură, a vorbit și despre măsurile reale. Har Domnului și mă bucur că a spus acest lucru. Aș fi vrut să vă pun următoarea întrebare. Suntem pregătiți să purtăm o discuție ca urmare a unei evaluări realiste a capacităților de intervenție și a posibilităților de care dispune fiecare stat membru? V-aș întreba dacă avem în vedere în sfârșit investiții reale. Avem bani pentru așa ceva? Domnul comisar spunea că vom avea la dispoziție mai mult de 320 de milioane de euro, dar a uitat dumnealui să spună că nu există niciun fel de buget pentru modificări, pentru că Parlamentul este cel care a reamintit Comisiei că sunt nu 320, ci doar 5 astfel de uh, Ce se va întâmpla dacă alți economiști și alte țări nu li, nu li se alătură, alte economii? În anumite cazuri, emisia s-ar putea să crească și nu să scadă pentru că va avea o mare parte un proces de delocalizare a carbonului acolo unde vor crește energie energofage, industria energofage. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul nostru, domnul Petros Cocalis. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Săptămâna viitoare, secretarul general al Națiunilor Unite ne așteaptă la New York pentru ca noi să prezentăm modul în care dorim să uh, punem capăt creșterii uh, emisiilor de CO2 până în 2020 și cum ajungem să le neutralizăm în 2050. Oamenii de știință spun toți același lucru uh, spun și îl spun clar. Avem de-a face cu o urgență și această urgență, de altfel, a uh, mobilizat toți tinerii uh, din lume. E clar că trebuie să schimbăm în mod fundamental economia și so- economiile și societățile noastre. Trebuie să avem strategii și tactici bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Acordul de la Paris um, prevede reducerea um, schimbărilor climatice, dar și reducerea inegalităților. Știm că știm ce lume ne dorim, știm cum trebuie să ajungem acolo, deci tot ce trebuie să facem este să acționăm, să acționăm și în vederea atingerii uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Haideți să plasăm asta și în cadrul semestrului european. La asta ne așteptăm de la domnul Timmermans, la o Europa mai verde și mai socială. Pentru că altfel nu vom uh, uh, reuși. Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Evi acum. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În această dezbatere, adoratul elefant din cameră este această trimitere la nesfârșit la sursele fosile. Acest lucru este în totală contradicție cu obiectivele care vizează ambiții mai mari pe care le declară Uniunea Europeană. 5.300 miliarde de dolari în 2015 la nivel mondial, așa spune FMI-ul. 231 de miliarde pentru Uniunea Europeană și însăși Comisia vine și recunoaște 55 de miliarde pe an și confirmă că nu au scăzut în niciun fel aceste fonduri în timp. La summitul de la New York trebuie să mergem cu propuneri concrete, să spunem, stop surselor de energie fosilă și să renunțăm total la ele în termen mediu. Trebuie să reconfigurăm uh, impozitarea pentru că este absolut absurd să încerci să, să tratezi la fel bunuri care au procese de producție diferite și consecințe diferite asupra mediului și a climei și trebuie să mergem să spunem că nu este nevoie de cine știe ce cote de impozitare pentru a apăra produsele, deci anumite accize pentru neapărat de produsele americane și chineze, cine trebuie o politică politică transparentă și obiective de mediu și acest lucru este coerent cu ideea de piață deschisă, de concurență, tocmai pentru a premia pe cei care vin și inovează. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Thomas Tobe. Un um minut mai. Uh, Domnule comisar, Uniunea Europeană și statele sale membre sunt uh, lideri uh, în ceea ce privește um, uh, cooperarea pentru dezvoltare. Acest rol devine încă și mai important în aceste vremuri politice. Uniunea Europeană a fost forța motrice la ONU atunci când au fost conturate cea de-a 23 agenda și um, obiective de dezvoltare durabilă. Acum însă a sosit vremea să facem mai multe, practic, uh, să înregistrăm mai multe progrese în ceea ce privește aceste obiective. Uh, eu mă bucur să văd că președinte, uh, noua președintă a Comisiei este gata să ia măsuri suplimentare și că toată Comisia sa este angajată pentru atingerea acestor obiective de dezvoltare. Însă avem nevoie de mai multe angajamente pentru a putea să atingem aceste obiective. Uh, ne interesează foarte mult participarea uh, uh, la summit pentru că trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să dea direcția cuvenită a acestei politici. De aceea trebuie să susținem multilateralismul și de asemenea să cerem o politică de dezvoltare gândită pentru a atinge anumite rezultate, o politică a Uniunii Europene. Mulțumim. Dăm acum uh, cuvântul uh, colegul nostru Bulman pentru două minute. Micro, micro. Colegi, uh, president. Dragi colegi, domnule președinte, la o săptămână înainte de summitul de la New York privind um, de, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt menționate de toată lumea, de politicieni și de oameni de afaceri de peste tot. Dar ce înseamnă asta în termeni reali? Suntem pe, în grafic? Nu. Uh, nu ne respectăm obiectivele în sud, în sudul global, să spunem așa, pentru că ne lipsesc resursele și suntem în urmă în, în nord, uh, în lumea uh, occidentală, pentru că lipsește voința politică. Iar acest lucru trebuie schimbat în mod radical mai ales în statele cu venituri scăzute, ar fi nevoie de 530 de miliarde de dolari pe an pentru a face progrese suficiente în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă. Pare o sumă enormă, însă e vorba de 0,5% din PIB-ul mondial. De ce nu suntem pregătiți să investim această sumă de bani pentru uh, aprovizionare cu apă, încălzire, îngrijiri de sănătate și nutriție decentă pentru copiii uh, din cele mai sărace zone ale lumii. Chiar dacă există progrese pragmatice în Nord, ele nu sunt suficiente. Atâta timp cât avem uh, efecte vicioase uh, în care um, defrișăm pădure tropicale pentru a crește palmier, pentru ulei de palmier sau uh, pentru a crește vite, mm, vom, nu vom vedea decât probleme crescânde. Eu cred că elementul cheia pentru uh, lupta în atingerea ODD-urilor este lupta împotriva inegalităților și împotriva nedreptăților. Numai dacă investim în societățile noastre și le dăm oamenilor posibilitatea de a-și lua destinul în mâini, cu instituții puternice, cu abordare multilaterală și cu o politică pentru o mai bună educație, numai așa următoarea generație va avea o șansă. Și, de la, și la asta ne așteptăm de la următorul summit. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Șabo. Domnule președinte, dragi colegi, săptămâna viitoare în condițiile în care unii dintre noi vom fi prezenți la New York pentru a mobiliza obiective de dezvoltare durabilă și acțiune climatice, concomitent la Monaco, experții în materie de climă vor dezvălui raportul lor special referitor la criosfere și oceane. Este un raport pe care noi l-am cerut în urmă cu patru ani, cu prietenii noștri Action Climate și care un raport care se anunță foarte îngrijorător. Dragi prieteni, oceanul arde în felul său și totuși ani și ani de zile negocierile climatice nu au ținut cont de rolul primordial pe care joacă în echilibrul climatic oceanele și serviciile mari pe care le aduc omenirii prin fotosinteze, microorganismele vegi și organismele vegetane. Oceanul asigură jumătate din oxigenul din atmosferă. El este celălalt plămân al planetei și absorbe un sfert din emisiile cu efect de seră, mangrovele și recifii de coral asigură siguranța alimentară a 3 miliarde de ființe și sunt o pavăză în fața creșterii nivelului oceanelor și a evenimentelor climatice extreme. Frecvența și intensitatea cicloanelor sunt o urmare a încălzirii în adâncime a oceanelor. Moartea coralilor este un rezultat al creșterii temperaturii, a reducerii oxigenului și a acidificării oceanului și mă îngrijorează perspectiva acestui nou raport. În 2000 2015 am reușit să facem auzită vocea oceanelor la Paris, la COP21 și iată că a devenit un subiect care acum mobilizează Comisia Europeană și asta și grație efortului domnului comisar Vela. Iar Chile a botezat viitoarea COP25, o conferință a părților albastră, însă să nu uităm de oceane care trebuie să fie și ele obiective ale acțiunilor climatice pentru că fac parte și din soluție. Trebuie să finanțăm restaurarea ecosistemelor uh, marine și de coastă, să reducem emisiile transportului transportului maritim, să dezvoltăm energii maritime fără să distrugem habitatele. Primul spațiu maritim din lume, și anume Europa, are o răspundere extraordinară și are un rol fruntaș de asumat. Este o provocare care îi putem face față și care așteaptă din partea viitorului vicepreședinte care se va ocupa de marele Green Blue Deal și viitorul comisar de mediu să intervină în favoarea oceanelor. Și mă bucur că avem un comisar care va fi și un comisar al oceanelor noastre. Este un bun al omenirii în patrimoniul omenirii. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Eileen McLeod vineri mii de tineri uh, vor mărșăli în scoția așa cum milioane de alți uh, tineri vor face în lume pentru a cere ca politicienii să uh, pună la punct acum un plan de acțiuni pentru mediu. Ei doresc niște politici care să atingă nevoile planetei. Noi, la summit, trebuie să transmitem mesajul că aici, în Europa, vom face față acestei provocări care ne așteaptă și că vom lua măsuri mai curajoase pentru a putea să uh, ne aliem celor hotărâte uh, la uh, Paris. Asta se așteaptă lumea să facem noi și asta va trebui să facem. Țara mea, Scoția, deja a declarat că există o urgență de mediu. Noi luăm acțiuni curajoase pentru a ne reduce contribuția la schimbarea climatică și vom reuși să facem asta pe parcursul unui unei generații. Să avem nevoie de măsuri peste tot în Europa și de altfel și în afara Europei uh, pentru a putea accelera procesul. Uniunea Europeană are datoria morală de a conduce acest proces și de a stimula uh, acțiunile pentru mediu și, se, și beneficiază de sprijinul Scoției când va face toate acestea. Mulțumesc! Da Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei uh, Silvia Limăr, un minut während im dezember mal wieder der în decembrie se reunește circul uh, climatic în Chile uh, cu mii de oameni care zboară în jurul lumii uh, și trăiesc din salvarea planetei um, și zburând în jurul lumii emit CO2. CO2 care um, se spune că um, este exact același care provoacă um, schimbările climatice. Să nu mai vorbim de banii cheltuiți. Deci, uh, cei care se ocupă de climă se uh, reunesc la Marrakesh, în Bali, în uh, Peru, deci în cele mai frumoase locuri de concediu um, și tot descoperă noi scenarii um, apocaliptice. Ei bine, ei fac asta și se asigură pe de altă parte că acasă oamenii săraci nu mai pot să mănânce nici mâncare, nici să ia mașina, nici să ia avionul. Și um, mă întrebați, da, uh, voi fi în Chile în decembrie, dar ma- cea mai mare problema mea nu vor fi emisiile mele de CO2. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Vișnievska panie przewodniczący! panie komisarzu! już dzisiaj unia europejska ma najbardziej. domnule președinte domnule comisar deja uniunea europeană este foarte în ceea ce privește politica sa de mediu. De aceea nu cred că ar trebui să găsim noi angajamente la New York. Credem că o politică de mediu prea restrictivă în Europa ar putea însemna că nu mai suntem suficient de competitivi, că industria europeană nu mai este competitivă. Oare nu vedeți ce se întâmplă cu industria uh, în domeniul oțelului? Suntem inundați de produse foarte ieftine din China. Uh, asta, asta uh, uh, e rezultatul politicii de mediu al Uniunii Europene. Ajungem să importăm produse din altă parte, astfel încât avem de pierdut până și la nivelul locurilor de muncă. Um, de asemenea, sărăcia economică Uh, sărăcia energetică, mă scuzați, uh, este un rezultat al acestei uh, politici. Sunt foarte mulți oameni în Europa care suferă deja de pe urma acestui fenomen. Eu sunt pentru protejarea mediului, însă această tranziție trebuie să fie una corectă. Ea trebuie să țină cont de Uh, mixul energetic uh, divers uh, al statelor. Și în Polonia noi ne bazăm încă foarte mult pe cărbune, deci avem și noi nevoie de o tranziție justă. Mulțumesc! Mulțumim, dăm acum cuvântul doamnei Silvia Modic pentru un minut. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumim! On olla edelläkävijä tässä muutoksessa. Tulevaisuuden Cei care au uh, de câștigat de pe urma acestei uh, uh, situații sunt cei care își vor putea adapta producția energetică la situația viitoare, care se vor putea adapta la schimbările climatice. S-a vorbit despre o reducere a emisiilor și de obiectivul pentru 2030, care este de 45%, dar acesta nu este suficient. Asta spune știința. Ar trebui să avem o reducere de cel puțin 55%. Cuvintele pe care le folosim sunt mereu foarte frumoase, însă nivelul ambiției, ambițiilor noastre nu este suficient și acesta oricum trebuie bazat pe date științifice concrete. Deocamdată suntem întârziați de anumite uh, inegalități în ceea ce privește acțiunea climatică și de pierderea biodiversității. Pierderea biodiversității uh, este uh, în uh, curs de accelerare uh, Ehm, biodiversitatea nu reprezintă un scop în sine, ci până la urmă ține de rezistența planetei, de modul în care planeta poate face față la o creștere a temperaturilor. De aceea este necesar să ehm, delimităm creșterea economică de folosirea resurselor uh, naturale. Planeta chiar are nevoie de acțiuni uh, urgente uh, de la noi. Mulțumim! Dăm acum cuvântul uh, colegului nostru Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Președinta desemnată a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a spus că, citez, mă simt pătrunsă de pasiunea, convingerea și energia tinerilor care, iată, și-au făcut auzită vocile pe străzile și în inimile noastre și nu pot decât să sprijin uh, cele spuse de către doamna Ursula von der Leyen și anume, într-adevăr, dorim cu toate același lucru, o Europa neutră din punct de vedere climatică și dorim în egală măsură ca și țintele Uniunii Europene pentru anul 2030 să fie ridicate. Aș dori însă de aceea să vă avertizez, să ne avertizez pe noi cu toții și cumva să nu recurg la invective. Uniunea Europeană este până în acest moment fruntașă la capitolul uh, protecției climatică și din câte știu eu suntem singura comunitate economică pe plan mondial, suntem singurul mare emițător care deja a adoptat acte legislative și asta am și promis că vom face la Paris și ne-am depășit angajamentele, însă trebuie să facem eforturi și pe mai departe și trebuie în egală măsură să ne concentrăm pe alți poluatori majori și să invităm la la un dialog. Pentru că discuția pe care noi portăm aici în Europa, unde deja adoptăm acte legislative care depășim propriile ținte, iată că vrem să mergem chiar mai departe. Din păcate, uh, nu uh, se întâmplă la fel, nu este replicat acest gest de către alte mari economii și pentru a-i convinge pe ceilalți trebuie să dăm și o cale de urmat, cum spunea Jean Ursula von der Leyen, unde trebuie să-i vizăm pe cei care sunt afectați, să decarbonizăm industria și să nu alungăm industria din Europa. Cred că aceasta este calea de urmat. Protecția climatică și loc locurile de muncă, să rămână împreună, pentru că așa vom putea să rămânem o imagine de exemplu pentru întreaga uh, planetă. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul nostru Marc Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Numărul persoanelor care suferă de foame crește. Pierderea biodiversității este alarmantă, iar schimbările climatice uh, cresc, iar uh, cooperarea multilaterală este amenințată. Summitul are loc la un an după ce țările au trebuit să-și crească angajamentele conform cu acordul de Paris. Uh, fiecare țară a trebuit să vină cu propriul plan de acțiune în conformitate cu acordul la Paris, însă suma planurilor nu ajunge pentru a reduce uh, creșterea temperaturii la 2 grade. Deci avem nevoie de o strategie pentru a atinge obiectivele stabilite în acordul de la Paris uh, și pentru a mm, combate deci schimbările climatice. Acțiunea uh, pentru climă și obiectivele de dezvoltare durabilă sunt, mm, este esențială pentru schimbările climatice, dar și pentru uh, a combate foametea, sărăcia în întreaga lume. Măsurile trebuie să fie sprijinite de toată lumea. Nu trebuie să um, ca măsurile luate pentru combaterea schimbărilor climatice să îi afecteze numai pe cei mai vulnerabili. Avem nevoie de măsuri puternice și adecvate pentru a, care să permită să și reducem inegalitățile, nu numai să le accentuăm. A venit momentul să fim curajoși și să um, um, facem în așa fel încât să putem construi în mod pozitiv viitorul. Mulțumesc! Obrigado, Marc. Tem agora a palavra. Uh, nosso... Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Frederic Ries. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a parafraza pe fostul președinte al Franței Jacques Chirac, casa arde. Dar la 17 ani după summitul uh, de la Johannesburg există o diferență, oamenii se uită acum pur și simplu în sus. Acesta va fi cazul și la New York săptămâna viitoare datorită inițiativei secretarului general al Națiunilor Unite, domnului Antonio Guterres. Sigur că, dacă m-a spus și domnul comisar, Europa este în cărți în ce privește ambițiile și rezultatele sale. Face deja lucrurile mai bine, reducând cu 23% până acum uh, emisiile sale. Însă, în 2019, în continuare, este un an în care s-au repetat inundațiile, caniculele, incendiile, furtunile și așa mai departe. Toată lumea știe, obiectivele de la Paris nu sunt uh, suficiente. Programul ONU pentru mediu estimează deja că ar trebui să ne triplăm eforturile pentru a limita încălzirea globală la 2 grade. 2 grade, dar până la urmă cred că ar trebui de fapt să le limităm uh, la 5. Cred că trebuie să mergem mai uh, departe și într-un ritm mai uh, alert. Deja 9% dintre emisiile mondiale uh, sunt ale Uniunii Europene și noi ar trebui să demonstrăm altor state care poluează mai mult decât noi uh, că noi putem să ne ridicăm ambițiile climatice și cu toate acestea să ne stimulăm economiile și nu invers. Uh, Uh, acesta este sensul Green Deal-ului pe care doamna uh, von der Leyen îl uh, propune. 100 de zile pentru o lege exemplară e un aspect indispensabil. Mulțumesc. Mulțumim, dăm acum cuvântul doamnei Karima Deli. Domnule președinte, dragi colegi, planeta ne transmite semnale de alarmă. Amazon, um, pădurea amazoniană um, arde, ne sufocăm. Oamenii de știință, cercetătorii uh, ne avertizează și alertează. În fața tuturor acestor fapte, nu mai suportăm atâtea discursuri și vorbe goale. Avem nevoie de acțiuni, de măsuri concrete. A venit momentul ca Europa să fie exemplară. Vă amintesc că niciun stat al Uniunii Europene nu respectă acordul de la Paris Treziți-vă! Toate sectoarele trebuie să contribuie. În această săptămână, la adunarea eh, generală a OACI, um, ICAO, trebuie să um, promovăm o taxare a aviației. Uniunea Europeană are o oportunitate de a se face auzită. Sper că veți profita de această ocazie. Și vă spun, dacă nu faceți nimic, mâine nu numai că veți fi uh, trași la răspundere, ci veți fi uh, responsabili și vinovați de o acțiune criminală. Mulțumesc. Pentru un minut, domnul sau doamna Albușa de Vilalba. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Alarmiștii schimbărilor climatice nu fac altceva decât să mă lipsească și mai tare Um, față de cei care ne acuză că suntem sceptici și nu spun eu acest lucru, ci studii științifice publicate de Universitatea din Michigan anul trecut, pentru că se vorba despre modul de viață unor personaje ca El Cor, Leonardo DiCaprio sau chiar unul dintre cei care sunt aici de față. Domnilor și domnilor, nimeni nu este mai îngrijorat de rezervarea mediului național decât grupul politic pe care le reprezint. Suntem însuflețiți de o mare iubire față de țările noastre, însă nu despre asta vorbim noi astăzi aici. Astăzi și peste câteva zile la ONU se va vorbi despre o agendă politică care ascunde o ideologie științifică care ia locul superstiției și o transformă într-un adevăr dezvăluit tuturor și elimină orice fel de dezbatere științifică înlocuindu-l cu plânsul unei fetițe uh, care se bucură de maximă audiență la știri. E bine, acest lucru nu este decât spre binele unor mari întreprinderi globaliste, va distruge uh, industria europeană și va condamna la șomaj milioane de europeni, va împiedica dezvoltarea în Africa în temeiul unei doctrine care, după părerea noastră, este absolut inumană. Se vorbește în acest Parlament evident, de miliarde și miliarde de euro, dar nu se spune cetățenilor europeni că acești bani vor ieși din buzunarele lor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, care acum cuvântul Mark Boatenga. Uh, eh, uh, well. We we... gaan eh, stoppen met eh, rond de pot te draaien hier. Ik denk Mulțumesc să nu ne mai prefacem. Știm foarte bine ce se întâmplă. Sute de mii de tineri peste tot în Europa își doresc o politică climatică și socială ambițioasă. Iar noi ne mulțumim să nu facem nimic. Și în continuare nu ne-am atins obiectivele. Și practic îi abandonăm pe tineri dacă vrem să răspundem astăzi la creșterea inegalităților și la lipsa, de fapt, a acțiunilor climatice, trebuie să punem capăt politicii de, de austeritate și să facem investiții publice masive în infrastructură. Uh, în același timp, trebuie să ne asigurăm că milionarii de peste tot uh, de pe acest continent încep în sfârșit să-și plătească taxele, să-i forțăm să-și plătească taxele și să folosim acești bani pentru planetă. Și să punem capăt sistemului de schimb sau de comercializare de emisii care permite statelor să aibă profituri pe spatele uh, climei. Știm foarte bine că dacă planeta ar fi fost o bancă, ar fi fost deja de mult salvată. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bușoi acum. Very much, uh, dear colleagues, sustainable development. Mulțumesc. Stimați colegi, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt foarte importante pentru a asigura un uh, viitor mai durabil pentru toată lumea. În ciuda unor progrese evidente, uh, de exemplu, Uh, reducerea mortalității uh, femeii și copilului. Uh, mai avem încă multe de făcut în ceea ce privește clima, mediul, reducerea sărăciei și a foametei și așa mai departe. Clar că aceste subiecte vor fi discutate la summit, însă eu aș dori să vă atragă atenția la reducerea inegalităților, la obiectivul numărul 10. Multe state ignoră punerea în aplicare a acestor obiective în ceea ce privește gândirea politicilor lor, că vorbim despre politici de sănătate sau dezvoltare durabilă sau politici economice economice. Uh, astăzi nu mai putem ignora aceste uh, obiective, nu mai putem vorbi despre uh, aceste fenomene în state sărace, ci până la urmă vorbim despre creșterea inegalităților și în statele bogate. Dacă ne concentrăm doar pe creșterea economică, nu vom reduce inegalitățile. Avem nevoie de politici dedicate pentru a ne atinge acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Uh, Javier Lopez. Javi Lopez are cuvântul, un minut și jumătate. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Întreaga comunitate internațională se va reuni săptămâna viitoare pentru a vorbi despre lupta împotriva schimbărilor climatice, obiectivelor de dezvoltare durabilă. O reuniune care trebuie să ne permite să facem față a ceea ce nu este o amenințare a viitorului, ci a unei urgențe prezente. Este o reuniune care trebuie, înainte de toate, să ne permite să trecem de la vorbe la fapte, vorbele care trebuie să ducă la fapte. În cincisprezece noi, Comitatul Internațional, am aprobat acordul de la Paris pentru a limita creșterea temperaturii pe Pământ. Ei bine, în ultimii patru ani am văzut că avem de-a face cu patru ani care au fost și cei mai calzi din istorie și acest lucru face altceva decât să sporească numărul calamităților naturale pe care le-am trăit, inclusiv noi în Spania, ne-am confruntat cu inundații. În al doilea rând, nu vreau doar să trec de la vorbe la fapte, ci cer Uniunii Europene să joace un rol fruntaș în materie, pentru că și putem putem și avem și această datorie să asigurăm tranziția ecologică către o decarbonizare a economiei noastre și o reducerea emisiilor. Avem ca obiectiv reducerea cu 40% deja până în 2030. Trebuie să avem obiective mai ambițioase și trebuie să facem să le transformăm în realitate. Și în al treilea rând trebuie să cerem ca această tranziție ecologică atât de necesară să fie o tranziție ecologică corectă, pentru că asemenea oricărei transformări și aceasta necesită transformări de infrastructură, de mobilitate, de energie și va trebui să avem nevoie de, avem nevoie de de amortizoare de factori care să atenueze efectele asupra locurilor de muncă și din punct de vedere social trebuie să avem soluții și să transmitem un mesaj cum că dreptatea socială și tranziția ecologică merg mână în mână. Să facem acest lucru acum când încă mai avem timp. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Mulțumesc, care acum cuvântul colegul nostru Morten Peterson. Ja, tak, formand. Øh, jeg vil gerne starte med at takke kommissæren øh, for. Domnule comisar, ar trebui să vă mulțumim pentru munca dumneavoastră neobosită de a face o promovare a tranziției uh, verzi. alegerea în Parlamentul Euro, alegerile din Parlamentul European au fost niște alegeri care au reflectat uh, nevoia de schimbări uh, pentru mediu. Tinerii au demonstrat foarte clar că e nevoie de acțiuni uh, urgente luate um, acum, La acest uh, summit ne vom prezenta fără să ne fi pus de acord asupra ambițiilor uh, noastre comune, adică să avem uh, o Uniune Europeană neută din perspectiva mediului până în 2050. Deci avem foarte multe de făcut pentru a putea obține ceva de la acest summit, pentru că acest summit până la urmă ar trebui să presupună o sporire a ambițiilor noastre și de asemenea așteptărilor pe care le avem de la viitoarea comisie. Viitoarea comisie trebuie să aibă obiective mai serioase pentru perioada de până în 2050. 2030. Trebuie să pună în aplicare toată munca pe care domnul comisar Caniete uh, a întreprins-o până acum. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc că poate este ultima ocazie pe care o avem pentru a uh, vă întâlni în plen, domnule uh, comisar. Deci vă felicit în legătură cu munca pe care ați făcut-o, iar acum tot ceea ce mai trebuie de făcut este urgent. Mulțumim. Dăm cuvântul noului nostru coleg, Michael Bloss. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pe 24 mai, exact înaintea alegerilor pentru acest parlament, milioane de tineri au, au făcut grevă climatică. Au făcut grevă pentru că dumneavoastră nu acționați. Raportul IPCC, oamenii de știință ne-au spus că putem să limităm schimbările climatice, creșterea temperaturii la 1,5 grade dar ne-au spus și că nu avem timp, trebuie să acționăm acum. Însă nu s-a făcut nimic. Veți merge la uh, summitul privind acțiunea climatică cu mâinile goale. Nu, veți, nu vă veți întoarce cu uh, ținte mai uh, ambițioase. Este un eșec. În această vineri, milioane de tineri și de adulți vor face grevă din nou. Fac grevă pentru că nu furnizați rezultate. Au un mesaj clar pe care doresc să l ascultați. Ei spun acțiune climatică acum. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Cloc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. În săptămâna aceasta, presa din întreaga lume va da pe din afară de informații fără precedent referitor la ceea ce se întâmplă pe durata summitului de la New York în mod vădit politica climatică a devenit una dintre politicile esențiale ale Națiunilor Unite și uh, vom trimite un mesaj foarte puternic și ne vom asigura că țările ne sunt uh, alături. Este esențial acest lucru dacă vrem să punem în aplicare acordul de la Paris. Sunt europarlamentar din Silesia, o regiune în Polonia, și dați-mi voie să vă reamintesc că e nevoie de timp pentru că să nu uităm de solidaritatea de care este nevoie cu acele regiuni și acele categorii de societate și de populație care vor fi cele mai afectate de această tranziție. La New York, îi veți reprezenta și pe aceia dintre noi care se află într-o situație dificilă și care au nevoie de un răgaz suplimentar pentru a se adapta. Vă rog frumos să nu uitați de ei. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Are acum cuvântul colega noastră, doamna Dolores Monserrat. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Munca pe care o depuneți, în, mai ales în fața unei provocate dificile, cum este cea, un dosar atât de dificil, cum este cel al energiei și clima, reprezentată o perioadă înainte și după uh, în istoria europeană, a permis Europei să devină lider în lupta pentru combaterea schimbărilor climatice și asta pentru a lăsa o planetă mai bună tuturor generațiilor viitoare. Acordul de la Paris a fost unul vital și este corect să spunem astăzi și aici că fără angajamentul dumneavoastră nu s-ar fi reușit acest lucru, după cum ați reușit și să realizați Uniunea Europeană de carbonizare și să treceți la fapte. cinci ani cât ați condus acest portofoliu se definesc uh, cu un singur cuvânt, reușită, o reușită care este posibilă numai pentru că ai putut să dai dovadă de compasiune, capacitate de negociere noi, spaniolii, întotdeauna lăsăm urme pe unde trecem, însă urmele pe care le-ai stat tu prin comisie vor fi atât de greu de șters ca și cea a dragei noastre Loela de Palacio. În calitate de spaniol îți spun din tot sufletul meu mulțumesc. Este o mare mândrie că am avut așa un comisar ca tine și să continuăm tot așa la summitul de New York. Mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul acum? Seb Dance, colegul nostru. Un minut mai. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Au trecut doi ani de când uh, a fost adoptat raport, raportul meu în Parlament privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Am solicitat trei lucruri. Să se crească ambiția la, pentru introducerea ODD-urilor în toate politicile, să avem un raport uh, de progres Trebuie spus că în ultimii doi ani am avut o oarecare dezamăgire și cred că eșecul nu este unul personal, ci unul sistemic. Trebuie, cred că trebuie să analizăm cum sunt um, structurate instituțiile europene tocmai pentru a atinge aceste ODD-uri. Am fost surprins în mod plăcut că doamna uh, președinte desemnat uh, a spus că ODD-urile trebuie să fie incluse în toate politicile uh, Uniunii Europene și avem nevoie de comisie pentru a obține asta. Sunt trei scenarii uh, prevăzute, dar să fie clar, numai scenariul 1 este cel care ne-ar permite să ajungem unde trebuie să ajungem. Este singurul scenariu realist pentru a atinge obiectivele și pentru a crea un viitor durabil aici trebuie să uh, dăm dovadă de un uh, leadership puternic care lipsește um, cu desăvârșire pe scena globală. ODD-urile nu trebuie să fie bifate um, pur și simplu, ci trebuie într-adevăr atinse. Să nu trecem cu vederea eșecurile um, sistemice. În următorul mandat trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Mulțumesc! are cuvântul acum domnul Flego. Poștovani povjereniče, jako mi je drago da... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, este, părerea mea să vă, este plăcerea mea să vă vorbesc astăzi despre un subiect uh, atât de important pentru, vorbitor, pentru viitorul nostru când vine vorba despre viitor, obiectivele noastre trebuie să fie foarte clare. Noi trebuie să conducem lupta împotriva schimbării climatice. Pentru a ne atinge însă acest uh, obiectiv, uh, noi